membri ai comisiei. Bun venit! V-aș ruga să introduceți cartelele de vot. Ca să știm <clears throat> câte persoane vor vota. așadar că toată lumea a introdus cartela de vot în aparat. Who is going to vote on behalf of the Greens? Cine votează din partea verzilor? Pentru că se pare că e o cartelă în plus introdusă în aparat. Okay. Okay, we are 21. 20. Bun, suntem 21 de participanți la vot. Votăm așadar raportul doamnei Rozier. Să începem așadar cu amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 1, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. IMCO 9, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 2. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, cine pentru, împotriva, abțineri, Adoptat. Amendamentul 14. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 21. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge? Amendamentul 15. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16. Cine e pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, cine e pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 20, cine e pentru, împotriva, abțineri, scuze, spune amendamentul 17. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, cine e pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 28, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 31, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Eh, Inta. 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Imco 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Adoptat. Imco 9. A treia liniuță. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Cult 4, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cult 6, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cult 9, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Inta 5, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cult 10, cine e pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 12, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 14, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 4, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 15, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 16, cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Cult 17, cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Cult 20, cine e pentru? Împotriva, abțineri, <clears throat> se adoptă. Inta 1, cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Inta 3, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50, cine e pentru, împotriva, să verificăm. Cred că s-a adoptat, dar haideți să verificăm prin vot electronic. So, uh, where, where,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 Amendamentul 51, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. IMCO 8, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. IMCO 15, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cult 7, cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Inta 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Inta 8, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Inta 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Inta 11, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Inta 12, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25, ne pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. IMCO 7, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cultă 11, cine e pentru, Împotriva. Poate să verificăm. Yes. Uh, adopt. Se adoptă. Inta 7, cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Inta 10, cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8, cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 36, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge? 35. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 10. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 11. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Inco 12, cine e pentru? Partea a doua, de fapt. Cine e pentru? Împotriva? Abține? Se adoptă? Amendamentul 43. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă? 44. Cine e pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 45, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 12, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46, cine e pentru, împotriva, Abțineri. S-a respins. Verificăm. Amendamentul 46. Oh, so it was rejected. De fapt s-a respins. 11 la 11 rezultatul votului. 48. Uh, cine e pentru? împotrivă, Abțineri? Se respinge. 29, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 37, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 39, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 42, cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 47, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 49, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 52, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 53, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Așadar, acum votăm cu apel nominal raportul în întregime. Uh, electronic vote. Vot electronic. And it has been. Și s-a adoptat. Felicitări, doamnei Rozier. You wish to take the floor. Doriți să las cuvântul? Foarte rapid, ca să le mulțumesc tuturor colegilor a fost o plăcere să lucrez cu ei și să le mulțumesc în special pentru echipa grupului și pentru asistenta Elodie care a făcut o treabă minunată. Mulțumesc tuturor! We continue uh, voting. Continuăm cu votul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 Acum e în ordine. Se adoptă. 15 uh, by showing hands. In... La punctul 15, vă rog să ridicați mâna aceasta pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 16 acum. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. We continue the... Mergem mai departe cu punctul 22, schimb de opinii și dau cuvântul raportorului, domnul Anderson. Uh, sorry for a second. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, reprezentanții comisiei nu sunt prezenți în sală. Okay. Uh, since we do not have the cont de faptul că reprezentanții Comisiei nu sunt uh, prezenți, v-aș ruga dacă se poate să continuăm cu punctul 18 de pe ordinea de zi. Și o să dau cuvântul raportorului, domnul Giambatski. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, voi vorbi uh, în limba bulgară, uh, deci vă rog să vă puneți căștile. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în calitate de raportor pentru avizul Comisiei Jurii referitor la piața digitală, aș dori să vă prezint uh, acest domeniu. Salut cu mare bucurie strategia propusă de Comisia Europeană. Este deosebit de important să păstrăm uh, prezența noastră în acest domeniu. După întâlnirea de pe 9 iulie 2015, conferința președinților au decis ca INCO și uh, jurii să fie, com- uh, să fie și ECON să fie uh, comisiile competente privind uh, strategia di- uh, digitală, iar comisia jurii, pe lângă cea de ocupare, cultură și libe, au statutul unor uh, comisii asociate în temeiul articolului 54. Aș dori să mă concentrez asupra um, proiect, um, elementelor care țin de drepturile de autor. Pe perioada vacanței de vară, comisiile și-au dorit să își împărtășească aceste competențe și mă bucură că vă pot spune că în temeiul articolului 54 Comisia Jurii a primit urmă- următoarele competențe în ceea ce privește dreptul contractual, în ceea ce privește dreptul comercial și civil, și directiva serviciilor. Jurii se va concentra pe dreptul uh, contractual și pe propunerea de modificare a dreptului comercial european. Reformarea drepturilor de autor este un alt element cheie. Deci folosirea drepturilor de autor și încălcarea uh, acestor norme. Pentru mine va fi foarte important să înlăturăm obstacolele în fața schimbilor comerciale și pe simplificarea procedurilor pentru, între, pentru sectorul de afaceri, astfel încât să stimulăm creșterea economică și competitivitatea, apoi să îmbunătățim uh, portabilitatea conținutului de pe internet, în al treilea rând, pe rolul furnizorilor de internet, față de conținutul uh, ilegal pus la dispoziție pe internet. Trebuie să ne gândim la acest uh, conținut și să uh, limităm accesul la acest conținut și portabilitatea sa. Este deosebit de important să insistăm la respectarea drepturilor de autor. Subiectul conținutului uh, legal va ține de competențele Comisiei Libă. În încheiere, aș dori să vă atrag atenția asupra intenției Comisiei de a renunța la propunerea referitoare la dreptul comercial, care să fie înlocuită de o altă propunere Trebuie să ne gândim la un cadru european comun de reglementare a dreptului uh, comercial. Nu toate elementele relevante au putut fi incluse în acest proiect de aviz datorită lipsei de timp. Mă gândesc și la tratatul de la Marrakesh, de exemplu. Dacă ne gândim la necesitatea de a avea o un spațiu digital deschis, trebuie să îmbunătățim accesul la conținutul de pe internet. Doar așa vom reuși să ne protejăm economia și societățile noastre. Un alt aspect cheie care se va regăsi în acest avis este diferența între diferitele sectoare. Pentru ca sectorul digital să funcționeze în mod adecvat, nu trebuie să uităm de sectorul creativ, trebuie să reușim să ne păstrăm moștenirea culturală și trebuie să avem o abordare echilibrată uh, vis-a-vis -vis de uh, sectorul uh, creativ și titularii de drepturi de autor. După cum am amintit deja, portabilitatea într-un mod transfrontalier este deosebit de importantă pentru uh, lumea digitală. În acest sens, mă voi concentra și pe îmbunătățirea normelor de e-guvernanță. În ceea ce privește competențele comisiei noastre, permiteți-mi să subliniez importanța divizării competențelor între diferitele comisii. Aceste competențe sunt definite astfel încât diferitele comisii parlamentare să poată coopera într-un mod cât mai eficace. Aș dori să vă aduc aminte că termenul de depunere a amendamentelor a fost prelungit până pe data de 21 uh, septembrie la ora 17, lunea viitoare, termenul de depunere a amendamentelor la ITRE și CULT este 15 octombrie. La Comisia Liberă încă nu a fost stabilit un termen limită. Aștept acum cu nerăbdare sugestiile dumneavoastră și sper că vom reuși să cooperăm cât mai constructiv. Sper că cu ocazia sesiunii plenare din noiembrie de la Strasburg să vă pot prezenta acest uh, text și în curând voi invita toți raportorii din umbră la o întâlnire informală, ocazie cu care sper că vom putea discuta principalele elemente care să ne permită să redactăm un plan de acțiune și aș dori să înlătur toate posibilele obstacole în calea colaborării noastre de la bun început. Mulțumesc pentru atenție. Domnul Cavada are cuvântul. De bără. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să le mulțumesc și să salut eforturile domnului Jambasi, colegul nostru, pentru un raport extrem de echilibrat și care ne arată calea spre o armonizare rezonabilă a regulilor legate de piața digitală. <clears throat> Rețin în special uh, dorința dumneavoastră de a responsabiliza pe furnizorii de acces la internet în ce privește conținuturile ilegale pe care le pot găzdui. Piața unică digitală mm, nu poate să nu lupte împotriva unor infracțiuni, în special legate de drepturile de autor. Aș adăuga că piața unică digitală trebuie să integreze importanța lucrărilor uh, creative pentru funcționarea economiei digitale și nevoia de a asigura transferul echitabil de valori către autorii acestor opere pentru un ecosistem digital durabil și solid. Acest aspect a făcut obiectul unor dezbateri și unor dispoziții în raportul cu privire la evaluarea aplicării directivei InfoSoc. Mi se pare așadar necesar să se reitereze importanța ei în cadrul acestui aviz pentru um, eforturile dumneavoastră. Încă o dată, stimate colegă, mulțumesc. Radev. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Radev. Благодаря, господин председател. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, economia digitală și tehnologiile de informație și de, comunica- de comunicații au un potențial imens. Știm că o piață digitală completă ar genera miliarde de euro în fiecare an și ar putea duce la crearea de sute de mii de noi locuri de muncă. Astăzi există o reglementare diferită a sectorului comunicațiilor uh, electronice Există în același timp diferite niveluri de protecție a consumatorilor și de protecție a datelor cu caracter personal în diferitele state membre. Cadrul de reglementare face față tot mai greu mm, evoluțiilor rapide de pe piața digitală. Drept urmare, eu sunt convins, convins că o strategie Um, digitală, strategie intenționată în ceea ce privește piața digitală, așa cum a fost comunicată de Comisia Europeană, este un pas în uh, direcția uh, bună. Protecția consumatorilor, mai ales prin armonizarea uh, regulilor privind contractele transfrontaliere, indiferent că este vorba de contracte referitoare la bunuri materiale sau la, referitoare la conținut de pe internet, vor oferi o siguranță mai mare consumatorilor și vor contribui la sporirea schimburilor comerciale transfrontaliere. Sper că propunerea Comisiei Europene va contribui la reducerea diferențelor existente între regimurile naționale care guvernează drepturile de autor și va, va permite un acces mai mare la opere um, peste tot în Uniunea Europeană prin, uh, printre altele și prin armonizarea dreptului comercial, dreptul contractelor european. Interconectarea uh, diferitelor registre naționale va permite interoperabilitatea sistemelor naționale, astfel încât să fim siguri că în societățile comerciale și cetățenii vor transmite datele necesare administrațiilor locale o singură dată. Cu alte cuvinte, guvernele nu vor putea cere uh, în mod repetat anumite informații de la cetățeni dacă deja dețin informațiile respective. Mi se pare o propunere deosebit de importantă care va contribui la sporirea încrederii în serviciile digitale și va spori securitatea protecției datelor cu caracter personal. În ceea ce privește rolul furnizorilor de internet, cred că avem nevoie de o analiză detaliată extinderea obligațiilor referitoare la conținut pentru acești furnizori de internet, cred că ar putea duce la numeroase probleme de natură juridică, economică și tehnică și a reprezenta un obstacol uh, pentru întreprinderi, dar și pentru uh, consumatori. Vă mulțumesc, doamna Raida, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru proiectul său de aviz pentru că, și pentru că ne-a a pus la dispoziție un timp suplimentar pentru a pregăti amendamentele. Este un dosar complicat cu anumite puncte unde există tangențe din punctul de vedere al competențelor, de exemplu în ceea ce privește privește uh, procedeul geoblocării. Deci este important să avem timp suficient pentru a discuta toate aceste puncte. Pe mine mă îngrijorează un punct specific uh, din textul uh, proiectului de aviz și anume responsabilitatea furnizorilor de internet. Aș dori să vă aduc aminte că există o contradicție între aceste apeluri la responsabilitate și Uh, respectarea neutralității de către acești furnizori pe de altă parte. Am purtat deja destul de multe discuții în ultimii ani când am discutat pachetul Telecom, când am discutat uh, acordul ACTA și am văzut că dacă vom da prerogativele de a lua decizii privind legalitatea conținutului unor entități private, trebuie să ținem cont de diferite aspecte care țin de, de drepturile uh, fundamentale. Și uh, acest lucru înseamnă ridicarea um, standardelor care trebuie să fie respectate de furnizorii respectivi și reducerea numărului de furnizori de pe piață până la urmă. Drept urmare, mi se pare că avem nevoie de mai uh, multă cercetare acestei probleme, de o analiză de impact mai cuprinzătoare și ar fi nevoie să în cont de consultările efectuate deja de Comisia Europeană în acest domeniu. Salut uh, comentariile raportorului referitoare la importanța ratificării tratatului de la Marrakesh și, într-adevăr, când vine vorba de reformarea uh, drepturilor de autor, nu trebuie să ținem cont doar de dimensiunea uh, economică, dar și de respectarea drepturilor fundamentale, de drepturile persoanelor cu dizabilități, de libertatea de exprimare și de uh, protejarea uh, titularilor de drepturi. În ceea ce privește apoi uh, facilitarea accesului transfrontalier, cred că trebuie să ținem cont de drepturile minorităților culturale și uh, etnice, astfel încât uh, și operele diferitelor, uh, diferit, diferitelor televiziuni sau uh, radiouri uh, să fie accesibile online și eventual uh, am putea să discutăm despre acest punct și în momentul în care vom discuta directiva uh, radiodifuziunii investiții în infrastructură suplimentare vor contribui la o mai bună interoperabilitate a diferitelor sisteme și administrațiile publice ar trebui să funcționeze într-un mod cât mai transparent posibil, astfel încât procedurile uh, pentru cetățeni să fie cât mai simple și să uh, li se respecte în același timp și dreptul ca, dreptul, ca uh, informațiile lor personale să fie protejate. Mulțumesc, doamna Reda. Doamna Gebhardt are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului pentru propunerile foarte bune pe care le-ați făcut. Crede, cred că există un consens între noi în ceea ce privește necesitatea de a îmbunătăți atât cât este posibil uh, piața digitală și de a o încadra uh, cât mai bine posibil, lucru care se reflectă din propunerile pe care le-ați făcut. Aș dori să revin la două puncte din uh, proiectul nostru de aviz, punctul 1 și 5, în ceea ce privește uh, punct, primul punct. Sunt de acord cu începutul acestui punct, însă ultima parte a acestui alineat uh, mi se pare puțin problematică și anume faptul că toate noile propuneri să fie supuse unui test al competitivității în ultima rezoluție adoptată de Parlamentul European referitoare la uh, finalizarea pieței unice, spunem că nu este nevoie doar de testa de competitiv, a, a competitivității, dar și analiza impactului asupra consumatorilor, asupra mediului înconjurător și așa mai departe. Um, deci dacă dorim să facem această trimitere, atunci ar trebui să um, facem trimitere la impactul nu doar asupra competitivității, dar și asupra situației generale a mediului înconjurător, a consumatorilor și așa mai departe. Și voi depune un amendament în acest sens, tocmai pentru a completa această trimitere aici și avea un adevărat pachet. În ceea ce privește punctul 5, aici aveți o remarcă într-adevăr uh, critică în ceea ce privește opțiunea dreptului național și am o atitudine relativ uh, la, la fel de critică ca și a dumneavoastră față de această opțiune. Eu mi-aș dori o formulare chiar mai uh, strict, strictă, pentru că trebuie să dăm un răspuns acestei întrebări ce se întâmplă cu opțiunea dreptului național. Și dacă dreptul statului uh, național uh, prevede standarde mai înalte de protecție a consumatorilor decât uh, dreptul comunitar, acesta ar trebui să fie aplicat și este un principiu care nu ar trebui să fie pus sub semnul întrebării. Consumatorii au deja o imagine formată în legătură cu cadrul de reglementare european și trebuie să ne asigurăm că drepturile lor nu vor fi uh, Uh, periclitate. Deci, cred că avem ideea dumneavoastră este una bună, însă aș propune o formulare mult mai strictă. Și acum aș dori să reacționez în urma unei afirmații a domnului Radev. În ceea ce privește guvernanța electronică, v-ați referit la faptul că, uh, că cetățenii să își furnizeze informațiile o singură dată autorităților. Este un lucru care sună foarte bine, însă din punct de vedere constituțional, cel, cel puțin în Germania, este inacceptabil. Pentru că acest lucru ar încălca principiul uh, protecției datelor cu caracter personal a cetățenilor. Deci, din punctul nostru de vedere, este o abordare deose, deosebit de problematică și uh, i-am, am, atras, am atras atenția și raportoarei de la Comisia ITRE, doamna Calas. Am discutat acest aspect uh, cu cetățeni din Germania, cu reprezentanții autorităților uh, care mi-au uh, atras atenția asupra acestei probleme. Deci mie mi se pare că trebuie să ne gândim foarte bine la consecințele posibile asupra respectării cadrului constituțional în diferitele state membre și ținând cont de faptul că protecția datelor caracter personal în Parlamentul European se bucură de o prioritate maximă, sunt convinsă că va trebui să putem o discuție serioasă și cu colegii de la Comisia Libe. Vă mulțumesc. Doamna Geringer. Dziękuję panie przewodniczący. Również chciałabym... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu îi mulțumesc domnului Giambatski pentru munca sa pe acest aviz. Nu voi repeta ceea ce s-a spus deja. Am doar câteva întrebări și câteva sugestii. La punctul 1 vorbiți despre eliminarea barierelor comerciale. Înțelegem că acest lucru sus, obține drepturi egale comerciale în Uniunea Europeană, însă există inegalități eh, care provin din faptul că există taxe suplimentare în anumite state. În ceea ce privește transportatorii ecologici, acest lucru, bineînțeles, că afectează piața și în competitivitatea. Noi ar trebui să avem o abordare unică uneori. Sunt taxe suplimentare altor, nu în funcție de țară. Aceste taxe diferă și până la urmă este vorba de aceleași dispozitive, iPod-uri, mm, iPhone, uh, Xerox-uri. Așadar, dacă discutăm despre bariere, Trebuie să ținem cont de faptul că lucrurile trebuie armonizate la nivel comunitar. La punctul 3 ați menționat responsabilități suplimentare pentru conținutul ilegal. În comisia noastră, la comisii jur... nu cred că ar trebui să folosim o asemenea formulare cum ar fi uh, o responsabilitate mai mare. Poate că am putea să susținem o responsabilitate mai mare, dar formularea poate să difere puțin. Și de asemenea, furnizorii de servicii ar trebui să fie tratați ca furnizori de, servi- ca furnizori de servicii, ca și utilizatorii de, au- de uh, autostrăzi în lume reală. Deci dacă uh, acești eh, utilizatori nu sunt responsabili pentru ceea ce există în interiorul unui camion. Deci dacă trebuie să găsim pe cineva eh, care să fie responsabil pentru conținutul eh, transportului, atunci trebuie să avem definiții foarte clare. Responsabilitatea pentru Uh, copyright și armonizarea excepțiilor. Acest lucru este tratat în diverse modalități, care afectează educația, concurența. Poate ar trebui să ne gândim și la organizarea pas cu pas a tuturor excepțiilor, deci accesul la educație, accesul la concurență, toate acestea ar putea să fie armonizate la nivel comunitar. Vă mulțumesc. A fost ultima intervenție. Domnul Giambatski dorește să intervină. Thereby we can return to... Putem să revenim la punctul 22, așadar. Comisia este prezentă. Îi dăm cuvântul acum domnului Anderson. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de tratatul de la Marrakesh pentru a facilita accesul persoanelor nevăzătoare sau cu probleme de văz la uh, diverse publicații. Ratificarea durează deja de foarte mult timp, multe state deja au ratificat acest tratat și probabil că acesta va intra în vigoare în curând. Am impresia că există o susținere foarte mare în Parlamentul European pentru semnarea și ratificarea acestui tratat. Însă, problema pare că a rămas la nivelul Consiliului. Comisia a propus ratificarea și am asistat la unei evoluții recente prin care comisia se, se arată pregătită să ajungă în instanță. Mi se pare regretabil că comisia vrea să se ajungă până acolo, însă poate că este nevoie de așa ceva. Aș dori să știu care este care sunt ultimele care este ultima părere a comisiei pe această temă. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Prat. Uh, thank you, Mr. Chair. And... Mulțumesc, domnule președinte. mulțumesc domnului Anderson pentru ca recapitulat situația în care ne găsim acum în ceea ce privește ratificarea tratatului de la Marrakesh. După cum a spus raportorul, Comisia deja a prezentat Consiliului problema ratificării tratatului, care tratat a fost deja semnat de către Uniunea Europeană a prezentat această problemă Consiliului în octombrie anul trecut, deci aproape cu un an în urmă. Propunerea Comisiei de ratificare a tratatului a fost, a fost și este bazată pe uh, competența exclusivă a Uniunii. Aceasta este părerea Comisiei și Serviciul Juridic și a serviciului al Comisiei, o opinie necontestată de serviciul juridic al Consiliului. Este bazată pe faptul că drepturile afectate de excepțiile obligatorii stabilite de tratatul de la Marrakesh în ceea ce privește persoanele care nu pot să citească, aceste prevederi au fost armonizate la nivel european. Acestea, împreună cu faptul că tratatul prevede schimbarea uh, uh, sau transmiterea copiilor uh, în format special cu state terțe și există mai multe decizii ale Curții de Justiție care confirmă acest lucru și confirmă competența Uniunii. De aceea, Comisia consideră că acest lucru este de competență exclusivă a Uniunii și de aceea am avea o singură ratificare a tratatului care să devină obligatorie pentru cele 28 de state membre. De când am prezentat propunerea, la sfârșitul anului 2014, au avut loc discuții tehnice în grupuri de lucru ale Consiliului și președinția letonă a adus problema la atenția Coreper pentru că a devenit foarte clar că problema nu era de ordin tehnic, nu era legate neapărat de tratatul de la Marrakesh sau excepții la dreptul de autor, era vorba de un dezacord între instituții eh, la nivel orizontal. Au avut loc mai multe discuții la nivelul Coreper pentru a se ajunge la un compromis. Comisia a dat dovadă de o mare flexibilitate și a prezentat mai multe opțiuni pentru compromis pentru a ajuta la deblocarea mm, situației. Ultima discuție la Coreper a fost în data de 6 mai 2015, moment în care a, devenit clar blocajul. Am avut o, aveam o majoritate mare, dar nu suficientă, de state membre care erau de acord cu propunerea de compromis și cu faptul că există o competență exclusivă a Uniunii, dar nu aveam suficiente state membre de partea noastră pentru a susține ratificarea și adoptarea deciziei și transmiterea acesteia către Parlamentul European datorită acestui blocaj și pentru a evita pierderi de timp suplimentare, Comisia a decis să solicite un aviz din partea Curții de Justiție. Așadar, Comisia a cerut Curții de Justiție să adopte o poziție în legătură cu ratificarea tratatului de la Marrakesh, dacă acest lucru este, ține de competența exclusivă a Uniunii sau ține de statele membre. Această Solicitarea a fost transmisă curții în data de 17 iulie. Are numărul 3 bară 15. Este disponibilă public. Comisia regretă că a trebuit să se ajungă la acest uh, stadiu, dar nu doream să se piardă mai mult timp Bineînțeles că propunerea noastră de ratificare este încă valabilă dacă Consiliul decide că vrea să găsească o soluție și să ratifice acest tratat. Ehm, și acest lucru este posibil, însă noi vrem să găsim o cale de ieșire din acest blocaj. În acel mm, moment, înainte de vară, era, mm, exista un risc foarte mare de blocaj. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ați avea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Gaspara. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați pus din nou pe ordinea de zi chestiunea tratatului de la Marrakesh și mulțumesc domnului Anderson pentru munca sa. imaginea este una destul de sumbră. Am uh, formulat cereri acum doi ani, împărtășite la momentul respectiv de către Comisie și de către Consiliu și în momentul de față nu s-a aplicat, nu s-a pus nimic în aplicare. În aprilie, am, la sesiunea de la Strasburg, am exprimat susținerea noastră pentru comisie. Spania a ratificat tratatul între timp. Și Convenția pentru control, convenții, aplicațiilor uh, care vizează persoanele cu handicap consideră că nu mai suferă amânare ratificarea tratatului de la Marrakesh. Așadar, trebuie să punem presiune asupra Consiliului. Mi se pare că cele adresate Curții de Justiție este oportună, însă întreb Comisia, însă mă tem că Curtea va oferi un răspuns uh, foarte târziu Tratatul de la Marrakesh uh, vizează și dreptul de autor, însă nu trebuie să fie văzut ca um, statutând un precedent. Am impresia că se extinde uh, definiția adoptată în directiva 29 pentru a trata un punct din tratatul de la Marrakesh. Nu mi se pare corect, în special pentru drepturile care sunt garantate de tratatul de la Marrakesh. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc înainte de a da cuvântul din nou domnului Reja, da, ca și domnul Gaspari, vă subliniez că Consiliul poate să continue cu ratificarea, indiferent de cererea de aviz adresată Curții de Justiție. Da? A spus reprezentanța Comisiei, reprezentanța, comis, reprezentanța Comisiei și în prezentarea inițială. Doamna Reda. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte important ceea ce a spus, că Comisia trebuie să în, că într-adevăr cererea de aviz din partea Curții de Justiție nu trebuie să oprească lucrările și cum și eh, președinția luxemburgheză a promis să continue discuțiile. Vă reamintesc că comisia dumneavoastră nu a, a declarat în trecut că nu înțelege de ce există măcar o discuție în legătură cu competența exclusivă, pentru că uh, Uniunea Europeană are o legislație extinsă în acest domeniu și are posibilitatea uh, de a adopta unei excepții pentru persoanele cu disabilități și există deja excepții obligatorii la legea drepturilor de autor. Așadar, mulțumim Comisiei dumneavoastră pentru încercarea de a găsi o soluție. Într-adevăr, aici este vorba de protejarea drepturilor fundamentale persoanele cu uh, deficiențe de, de văz um, au probleme în accesul la produse culturale. O situație care trebuie să fie remediată. Vă mulțumesc, doamna Hannibal. Mă mulțumesc, sunt perfect de acord cu tot ceea ce s-a spus. Mi se pare revoltător ceea ce se întâmplă. Este vorba de o măsură care să le permită nevăzătorilor să facă ceea ce putem cu noi cu toții să facem, să citim, și este îngrozitor că uh, măsura este uh, întârziată în acest mod. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru munca lor și nu știu dacă noi, ca Comisie Parlamentară, putem să ne exprimăm, dar noi trebuie să ne asigurăm că Consiliul cunoaște opinia noastră și a celorlalte comisii implicate și ca Consiliul să se trezească și să ratifice acest tratat pentru ca nevăzătorii să aibă aceleași drepturi ca și uh, restul oamenilor. I've been uh, informed that yesterday am fost informat că ieri președintele Parlamentului a decis, a recomandat să transmitem observații prin procedura de aviz deci asta facem din partea noastră. Domnule Anderson, doriți să mai luați cuvântul? Da? O întrebare suplimentară. Dacă Curtea de Justiție emite un aviz în sensul că competența este exclusivă a Uniunii, putem să ne așteptăm că Consiliul ca Consiliul să respecte acest aviz. Pentru că mi se pare că uh, comportamentul Consiliului devine de-a dreptul rușinos. Dorește cineva să răspundă la această întrebare? Uh, it doesn't seem to be the case. se pare că nu. Așadar, am încheiat discuția acestui punct. Vă mulțumesc și continuăm cu punctul 19. Un proiect de aviz în legătură cu schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal. Dau cuvântul domnului Giambatski din nou. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Като докладчик по становището на нашата комисия. Stimați colegi, ca raportor din partea Comisiei Juridice pentru aceste, acest proiect de directivă de modificare a directivei din 2011 cu numărul 16 în legătură cu schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal. Am înaintat mai multe amendamente și sper că colegii de la Comisia Econ să țină cont de ele. Propunând aceste amendamente, am încercat să respect mandatul Comisiei noastre pentru a evita duplicarea cu ce face Comisia Econ sau Comisia Specială privind uh, deciziile fiscale și alte măsuri asemănătoare și ce vor propune ele. Sper că și colegii să mă sprijine în a respecta acest mandat și să propună amendamente doar în legătură cu aceste limite ale mandatului. Dacă vreți să depuneți amendamente în legătură cu alte părți ale proiectului de directivă, vă rog să le depuneți prin intermediul colegilor de la ECON. Nu o să mă lungesc cu vorba, sper că vom avea o discuție cât mai constructivă cu raportorii din umbră. În general, sprijin uh, proiectul de directivă de modificare a celelalte directive, dar cred că e foarte important să se um, protejeze datele confidențiale furnizate de contribuabil să se ducă la minim povara administrativă. Deci cred că ar trebui să adoptăm o abordare echilibrată, iar schimbul de date să fie proporțional și să respecte obiectivele stabilite de directivă. Am anumite ezitări dacă e într-adevăr necesar să ne ocupăm de concepte cum ar fi planificarea fiscală agresivă și concurența fiscală dăunătoare. Sunt concepte nedefinite care încă fac obiectul unor analize. Includerea lor într-un text cu putere de lege ar afecta în mod negativ uh, directiva de modificare pentru că ar uh, genera lacune juridice și ar face mai dificilă aplicarea noii legislații. Aș vrea să citez aici uh, avizul Parlamentului suedez în baza articolului 6 din protocolul 2 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în conformitate cu Parlamentul suedez propunerea Comisiei în anumite privințe încalcă principiul subsidiarității. Comisia propune să și participe la schimbul de informații. Vreau să vă reamintesc de faptul că Comisia Europeană nu are funcția de administrație fiscală națională. E un subiect extrem de delicat și aș vrea ca această solicitare să fie eliminată. Trebuie să încurajăm administrațiile fiscale să coopereze între ele, să facă schimb de informații între ele, dar aceste informații ar putea fi analizate doar de autorități competente care se supun unor cerințe severe de confidențialitate în baza articolului 3 din directiva actuală. Am invocat de asemenea avizul Autorității Europene de Protecție a Datelor în această privință. Sprijin ideea ca schimbul de informații să înceapă cât de curând posibil, dar ori de câte ori prevedem termene limită, acestea ar trebui să fie adecvate. Să poată să fie respectate în practică. În ce privește retroactivitatea în schimbul de informații, cred că perioada de 10 ani e mult prea lungă și a sugera ca perioada să fie de cel mult 5 ani. În ce privește intrarea în vigoare a directivei de modificare, în conformitate cu proiectul, statele membre vor avea termenul limită 31 decembrie 2015 să-și modifice legislația și ar trebui să înceapă să implementeze noua directivă de la 1 ianuarie 2016. Mi se pare un termen extrem de strâns care ar împovăra extraordinar de mult administrațiile fiscale naționale. Aș propune ca directiva de modificare să intre în vigoare la 12 sau să fie aplicat la 12 luni după intrarea în vigoare și adecvat să redăm statelor membre timp suficient să-și modifice legislația și aș vrea să aud ce părere au raportorii din umbră. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, Președintele, mulțumesc. Înainte vei da cuvântul domnului căsta. nu știu dacă ați subliniat faptul că termenul de amendamente este 22 septembrie. Ați spus asta? Cred că nu. 22 septembrie, da? Bun. Domnul Căstă? Ja, vielen Dank. Äh, Vă mulțumesc pentru proiectul de raport din fața noastră, care cred că nu răspunde necesităților de a avea o politică fiscală europeană, de care, care este în interesul opiniei publice după scandalul cu LuxLeaks și percepția opiniei public, publice față de politica fiscală europeană este, va fi importantă pentru cum va evolua acceptarea proiectului european. Cred că trebuie să facem ceva în legătură cu acest scandal, în contextul căruia vedem că în fiecare an uh, un miliard de euro resurse fiscale sunt uh, pierduți de statele membre pentru că impozitele respective nu sunt uh, plătite și cred că trebuie să găsim cuvinte mult mai clare decât uh, cele regăsite în acest proiect de aviz. În plus, în instituțiile publice, în autoritățile locale, ne confruntăm tot mai mult cu o sărăcie a administrației publice. Infrastructura se distruge, ceea ce ne arată foarte clar cât de importantă este o, rațională, o politică fiscală europeană rațională care să servească în principal garantării contribuției uh, marilor întreprinderi la finanțarea a bugetelor locale și în contextul uh, fenomenului imigrațional a refugiaților care ajung în Europa, este evident că trebuie să transmitem un mesaj foarte clar. Amendamentele se orientează înspre o abordare mai eh, moderată. Eu susțin ca politica această politică de a nu plăti impozitele prin diferite modalități trebuie să fie combătută cât mai intens și uh, cred că ar trebui să amintim și planificarea fiscală agresivă în acest proiect de aviz și să o condamnăm deci nu mi se pare o idee foarte bună să diluăm formulările din acest text. Din punctul de vedere al socialdemocraților, nu putem accepta o reducere a termenului limită la 5 ani. De asemenea, termenele prevăzute de dumneavoastră sunt raționale și nu cred că trebuie să le diluăm și mai mult. Nu așa vom ajunge la o uh, politică fiscală europeană um, adecvată, cred că trebuie să transmitem acest semnal foarte clar de pe plan european, să renunțăm la formulări neclare și să găsim uh, posibilitățile de a închide portițele în fața practicilor de fraudă fiscală, de evitare a plății impozitelor. Domnul Diron. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce tocmai s-a spus a fost bine spus, așa că nu o să repet. Pentru că sunt de acord cu această părere. Îi mulțumesc domnului raportor pentru eforturile depuse. Problemele care se pun acum stau în a ști dacă vrem să menținem o concurență fiscală între state în interiorul Uniunii sau dacă încercăm din potrivă să mergem pe o logică de a evita această concurență, pentru că Concurența între state este la originea dificultăților fiscale, a dumpingului practicat de unele țări și deci de lipsuri bugetare în alte state. E o problemă de principiu și cred că problema pe care o pune avizul dumneavoastră, care este clar, de fapt, este de a ști ce fel de Europa ne dorim. Cred că nu putem evita dezbaterea, deși nu e în cadrul acestei directive, o vom tranșa. Ar trebui poate să mergem puțin mai departe cu avizul dumneavoastră, ca lucrurile să fie cât mai clare, definitiv clare. Pe de o parte avem avizul comisiei. Această directivă și repetat de domnul Juncker în diverse intervenții. <clears throat> Ce s-a întâmplat înainte trebuie să încedeze. Situația de acum e mult prea gravă, mai ales pe plan bugetar, în diverse țări ale Uniunii. Și trebuie să ne îndreptăm spre o căutare a convergenței, opțiune politică și putem avea o alegere națională a subsidiarității în fiecare țară, dar cred că ce e periculos, în fine, poate periculos e excesiv, dar măcar dificil, este să rămânem în uh, mijlocul prăpastiei. Dacă vrem mai mare integrare și uniformizare sau măcar convergență fiscală, atunci să spunem, pentru că asta spune directivă, ce suprimați dumneavoastră, termenii pe care îi suprimați, în realitate vor să spună nu, trebuie să rămânem în această logică. Numai că nu e scris suficient de clar. Cred că raportul dumneavoastră este bine realizat, cred din potriva că nu sunt de aceeași părere în ce privește termenii. Ar trebui să fie și mai clar pentru a avea o dezbatere reală în acest Parlament dacă vrem sau nu o mai mare integrare fiscală sau din potrivă vrem mai multă subsidiaritate națională. Iată adevărata dezbatere ați formulat lucrurile, poate nu suficient de clar. În orice caz, vă mulțumesc că v-ați prezentat părere. Vă precizez și o părerea mea la fel de clară. Mulțumesc. A fost ultimul vorb. Domnul Giambaschi dorește să facă un rezumat sau să tragă niște concluzii. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Благодаря ви за изказаните становища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 Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și s-au exprimat. E important să auzi și critici. Ați auzit poziția mea. Uneori trebuie să fim de acord că nu suntem de acord. Termenele limită în unele state membre, inclusiv Bulgaria, termenele limită în conformitate cu codul penal sunt de 5 ani. nu poți să examinezi ce s-a întâmplat cu 10 ani în urmă. Fie trebuie să schimbăm toată legislația europeană, fie, după cum am spus, să cădem de acord că uneori suntem în dezacord. Iată de ce am propus termenul de 5 ani. Vom discuta despre acest subiect de multe ori pe viitor. Aștept să aud și părerile dumneavoastră și să reacționez la ele. Mulțumesc. Uh, thank you very much. Președintele, mulțumesc foarte mult. Am încheiat punctul 19. Și mai avem pe agenda punctul 20. Verificarea actelor delegate și a măsurilor de punere în aplicare. Raportorul, domnul Crizogonos, nu e prezent dar aș vrea să precizez că raportul e de părere că n-ar trebui să se formuleze obiecții împotriva acestor măsuri propuse și ați avut posibilitatea să le citiți aceste măsuri propuse. Vă întreb dacă aveți obiecții sau comentarii. Se pare că nu. înainte de a încheia. It's okay. So, before closing the morning's... Înainte de a pune punct ședința de dimineață, nu mai rămâne decât să citesc deciziile coordonatorilor din această dimineață. Mai întâi, în ce privește numirea raportorilor, monitoring uh... care monitorizează aplicarea legislației europene 2014 s-a atribuit verzilor. Urmează să precizeze numele. Aplicarea regulamentului 1049 2001 uh, doamnei Hautala reprezentarea lucrătorilor la nivel de Consiliul de Administrație în Europa domnul Gazbar, adecvarea cadrului legislativ pentru consumator și sfera digitală, domnul Karim. Sunt cinci cazuri legate de imunitate pentru Ișvan Uiheli, domnul Zviev, ca va fi raportor, pentru Gheorgheos Christos, doamna Regner, pentru Steres Uloglu eu însumi, pentru Ceslav Șecherski, doamna Hautala, pentru Robert Ivașchevici, domnul Hrizogunos. Apoi coordonatorii au decis să solicite un studiu legat de protecția patrimoniului tangibil și a prevenit traficul sau comerțul cu opere de artă furată. Păi coordonatorii au decis să anuleze ședința comisiei de pe 21 și 22 decembrie 2015 și să o înlocuiască cu o întâlnire la Bruxelles pe 11 ianuarie 2016 și o ședință la Strasburg pe 14 decembrie anul curent. Coordonatorii au adoptat calendarul modificat de ședințe pentru 2016. Apoi coordonatorii au numit-o pe doamna Comodini Cace și pe doamna Rozier în delegația reuniunii IGF din noiembrie 2015 coordonatorii au decis să invite, să invite pe doamna comisar Gheorgheva și pe secretarul general italianer din partea comisiei la un schimb de păreri în legătură cu propunerile comisiei cu privire la dreptul administrativ la o ședință a comisiei din viitor. Coordonatorii au decis să țină o audiere în legătură cu acordul instituțional cu privire la mai bună legiferare cu participarea domnului vicepreședinte Timmermans și a domnului Verhofstadt și în plus o dezbatere cu privire la etapa negocierilor. Coordonatorii au aprobat proiectul de agenda pentru audiere din octombrie cu privire la reforma regulamentului Bruxelles 2. Coordonatorii au fost de acord să reînainteze întrebarea orală cu privire la ora de vară înaintată în mai 2015. Și, în fine, coordonatorii au numit-o pe doamna Delvo, raportor temporar pentru reforma Curții de Justiție în uh, lipsa domnului Mariniu Pintu. Acestea sunt hotărârile coordonatorilor. Vă mulțumesc tuturor pentru participare la această ședință de dimineață și ne revedem la ora 3 după amiază. Poftă bună!